Good afternoon, colleagues. I don't think I need to use the hammer to begin the <laughs> meeting today. Bună ziua, dragi colegi. Nu cred că trebuie să bat cu ciocănelul ca să continuăm. Um, continuăm uh, votul nostru important din această dimineață. Avem punctul 15 pe ordinea de zi, uh, punctele 15 și până la 17. Bun venit uh, domnului director Alexis Gosdale, director OEDT. Avem un raport uh, prezentat pe 6 iunie în ceea ce privește situația drogurilor în cele 28 de state membre și în Turcia și în Norvegia. Și avem multe documente adiționale, multe rapoarte adiționale, au fost, uh, au fost transmise copii Dau mai întâi cuvântul invitatului nostru pentru o scurtă prezentare, apoi membrilor noștri. Pot folosi la plural acest cuvânt. Coordonatorul, raportorul nostru este aici, domnul Boni. Și putem să îl ascultăm mai întâi pe invitatul nostru, după care va vorbi coordonatorul. Domnule Costel, Bine ați venit. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnilor și domnilor, domnule președinte, estimați eurodeputați, domnilor și domnilor. Vă prezint cu mare satisfacție raportul publicat în urmă cu două zile. După cum vă spuneam, e un pachet important de informații conceput Uh, împreună cu acest raport. Raportul este prezentat, prezintă în detaliu toate datele statistice pe care le-am adunat, disponibile în buletinul statistic și avem și o caracteristică nouă, avem un nou format pentru raportul cu privire la droguri pe țară, ca să evaluăm situația națională prezentată într-o manieră grafică și ușor de citit. Fiecare raport prezintă o secțiune în care arată cum se încadrează propriul stat la nivel european. Mulțumesc punctelor naționale de contact, mulțumesc agențiilor euro- și instituțiilor europene care au cooperat cu noi Poate că știți că OEDT prezidează uh, Consiliul JAI anul acesta, deci în numele agențiilor JAI doresc să-mi exprim solidaritatea față de victimele atac, atentatului de la Londra și subliniez angajamentul nostru de a oferi securitate și protecție în uh, Uniunea Europeană. Cinci subiecte principale astăzi. Vă stau, bineînțeles, la dispoziție pentru orice întrebări adiționale. Deci cele cinci mesaje cheie, cele cinci schimbări cheie în situația din ziua de azi, au de-a face cu Uh, creșterea ratei supradozelor, decese prin supradoză, uh, o uh, creștere de 3 ani deja la rând, apar opioide sintetice noi, apar noi substanțe psihoactive și discutând despre acestea, Vreau să mulțumesc Comisiei pentru votul majoritar uluitor din această dimineață cu privire la pachetul legislativ care ne va permite să ne continuăm activitatea și să luptăm împotriva noilor substanțe psihoactive, să fim și mai eficienți. În al patrulea rând, în ultimii doi ani am văzut că disponibilitatea pe piața cocainei a crescut și ultimele tendințe cu consumul de cannabis, comparând situația dintre uh, SUA și UE uh, cu privire la consumul rândul studenților. Mai întâi începem cu supradozele. Uh, al treilea an consecutiv înregistrăm o creștere, o creștere cu 6% comparativ cu anul trecut. E important și interesant de reținut că majoritatea acestor decese sunt legate de heroină și alte opioide, combinat în cele mai mari caz, în cea mai mare parte din cazuri cu alcool și benzodiazepine. În graficul cu culoarea verde, vedeți că În ceea ce privește consumul de heroină și opioide, asta este o practică um, în rândul tuturor categoriilor de vârstă, dar, vedeți, tendința este de creștere la toate categoriile. Apoi, pentru a preîntâmpina dozele, sunt uh, două categorii de intervenție. Mai întâi să încercăm să le evităm pe de întregul și apoi să ne asigurăm de faptul că oamenii pot supraviețui în cazul în care totuși au luat o supradoză. Prima opțiune este tratamentul, în special cu substitute de opioide, și în Europa, la ora actuală, avem 640.000 de persoane într-un program de reabilitare. Al doilea element uh, important, și veți înțelege mai bine, mai ales când mă voi referi la opioidele noi sintetice, se referă la importanța programelor uh, cu naloxon, în așa fel încât oamenii să fie resuscitați, să supraviețuiască supradozei și, în ultimul rând, avem uh, și camerele de consum de droguri în șapte țări la ora actuală, 78 de asemenea încăperi funcționale sau uh, pe punctul de a deveni funcționale. Nu este un instrument de mainstreaming, dar uh, e folosit din ce în ce mai mult în aceste state și în alte locuri din lume, cum ar fi în Canada. E un instrument uh, implementat foarte rapid pentru a contracara astfel sau pentru a face față astfel consumului exacerbat de opioide. În unele situații am constatat că decesele au survenit în urma consumului de metadonă și este important să vedem ce se întâmplă cu strategiile naționale. Apoi, în ceea ce privește noile opioide sintetice, următorul slide. E o mare provocare la adresa sănătății. Am identificat 25 de opioide sintetice noi între 2009-2016, dar de fapt anul trecut uh, am identificat 8 foarte potente, găsite și în alte produse, ceea ce înseamnă că rata de riscul de intoxicare poate fi foarte mare, mai ales în cazul celor expuși accidental. Cea mai problematică substanță e reprezentată de familia fentanilelor. Este un drog foarte puternic, utilizat în medicină pentru gestionarea durerii și în anestezie. Anul trecut au fost 8 asemenea noi substanțe în sistemul de avertizare timpurie. S-a făcut o evaluare a riscului anul trecut și anul acesta deja există trei noi substanțe din categoria fentanilului. Este foarte important să identificăm aceste substanțe. După cum v-am spus, în ultimii 2-3 ani am găsit fentanilul amestecat cu alte substanțe, cum ar fi heroina și cocaina. Deci riscul de supradoză crește la aceste persoane, inclusiv în rândul persoanelor care au cumpărat o substanță fără să știe exact ce cumpără. Și în SUA riscul este mare. vedete uh, din domeniul uh, muzicii, industriei filmului și-au cauzat accidental o supradoză pentru că nu știu ce consumă. Uh, este vorba de o substanță de 300 de ori mai potentă decât morfina, deci te poți intoxica foarte, foarte ușor, cu doar câteva grame. Apoi, evoluția noilor substanțe psihoactive. N-am identificat multe substanțe noi, dar disponibilitatea acestora care există deja este mare față de 2015, când am identificat 98 de substanțe noi. Acum numărul a scăzut la 66 de substanțe noi identificate anul trecut. Sunt factori diferiți care influențează această scădere. Cel mai probabil, reacția UE și a statelor membre prin niște măsuri legislative. De asemenea, putem să vedem și impactul uh, schimbării regulamentelor și în China, fiindcă aceste substanțe, unele din ele vin din China. E important însă de subliniat aici faptul că, chiar dacă numărul substanțelor identificate a scăzut, există o compensare negativă, și anume Substanțele care apar acum pe piață, unele dintre ele, sunt mult mai periculoase și mai potente. Anul trecut, de exemplu, dacă ne uităm la toate NPS-urile monitorizate, mai bine de 620, ne dăm seama că doar în anul 2016 au apărut pe piață, din acest total, 423. Deci nu este doar o chestiune de a ști ce este nou, sau dacă sunt mai multe sau mai puține uh, substanțe noi. Problema este că e important să vedem cum rămân pe piață aceste substanțe. În acest context, decizia dumneavoastră din această dimineață de la vot este cu atât mai importantă. Mai e și un fenomen nou și avem o mică publicație pe pagina de internet în ceea ce privește, privește Um, riscul intoxicărilor în rândul populației marginalizate. Și sunt aici două subcategorii mai expuse riscului. Mai întâi, uh, uh, injectarea de catinonă în rândul uh, consumatorului de opioide, apoi oamenii fără adăpost, care adesea utilizează cannabinoizi sintetici pentru că sunt mult mai ieftini și utilizarea în, uh, drogurilor în închisoare, în închisori. A patra descoperire se referă la cocaină. Am văzut uh, situația din ultimii 2-3 ani și uh, disponibilitatea cocainei crește. Cocaina e mai multă pe piață și este mai curată decât înainte. Singura problemă sau singura întrebare care ne va ocupa mai mult în acest an se referă dacă creșterea disponibilității se traduce și în creșterea consumului. Deocamdată nu avem un răspuns la această întrebare, dar știm că în anumite țări, în anumite orașe din uh, țările de, din vest și din sud, analizând apele reziduale, am văzut că apar urme de cocaină. Am analizat 33 de orașe și în 22 dintre acestea am găsit urme de cocaină. Cannabisul. Cannabisul este drogul pe care îl utilizează sau pe care l-au încercat cel puțin odată mare parte din adulții europeni, 8-7 de milioane. Avem 1% din adulți consumatori zilnici și există o prevalență uh, a diversității naționale în tendințe. Am... Avem un nou serviciu de alertă cu privire la strategia pentru cannabis. Este o sursă unică de informații concrete față de ceea ce se întâmplă cu politicile pentru cannabis. Ce observăm noi? În ceea ce este consumul rândul studenților, este jumătate în Europa față de numărul studenților din SUA și este stabil, stabil de ambele părți. Dar consumul de alcool este de două ori mai mare în Europa față de SUA și consumul de tutun de patru ori mai mare în Europa. Deși aceste tipuri de consum sunt ambele în scădere. Deci, a scăzut în ultimii ani consumul de alcool și consumul de tutun. Trebuie să înțelegem care au fost factorii și cât de eficiente au fost intervențiile și cum putem să transferăm aceste bune rezultate ca să avem un impact și asupra consumului de cannabis. Consumul de cannabis este foarte rezistent deci, situația cu drogurile este foarte uh, dinamică, piața drogurilor foarte volatilă, foarte activă, proactivă, cu multe schimbări care apar într-un ritm alert. În Europa, în ultimii 20 de ani, au apărut uh, rezultate semnificative în rândul sănătății populației. Avem uh, cea mai mică rată de infecții noi cu HIV sau hepatită C. Sunt uh, niște indicatori buni, dar cresc decesele legate de consumul de droguri. Ați văzut cum evoluează piața cu noile substanțe psihoactive și un fenomen nou, apar noi uh, tipuri de uh, NPS-uri cu risc ridicat, noi substanțe psihoactive așadar, și chiar am văzut în rândul populației că 4 până la 6% din tineri au declarat că din când în când mai folosesc aceste substanțe. Deci în continuare avem acest risc și avem și noile opioide sintetice, fentanilii uh, cu precădere. Ultima, ultimul slide. E important să cooperăm uh, mai mult și mai bine cu privire la acțiunea pentru droguri, Ați contribuit într-un mod semnificativ în această dimineață la vot. Comisia a anunțat noul plan pentru acțiune și să sperăm că va fi adoptat în timpul președinției malteze. Ar fi foarte important pentru noi. Apoi, în ceea ce privește uh, instituția pe care o reprezint, avem angajamentul de a oferi sprijin și uh, uh consiliere instituțiilor europene uh, contribuind astfel la crearea unei Europe mai sigure și mai sănătoase. Și noi vom contribui printr-o politică și acțiune mai bine informată în ceea ce privește drogurile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Godster! Mă bucură faptul că ați avut mai mult timp uh, să ne vorbiți astăzi aici, pentru că data trecută n-ați reușit să faceți o prezentare atât de comprehensivă din lipsă de timp. Mulțumesc mult! Da, nu se înghesuie lumea la intervenții. Veți uh, lua cuvântul amândoi. Mai întâi, domnul raportor Boni. Vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule mm, președinte, pentru acest raport foarte complet și pentru descrierea trendurilor. Mi se pare foarte important să înțelegem o serie de fenomene legate de evoluțiile utilizării drogurilor în Europa. Bineînțeles, voi prezenta câteva preocupări legate, în primul rând, de decesele legate de supradoze, care sunt uh, mult mai grave decât este vizibil uh, și răspunsul mai adecvat în special din partea statelor membre în ceea ce privește conștientizarea utilizării, pericolului utilizării drogurilor și de asemenea ă, posibilitatea de a reacționa la anumite fenomene noi. De asemenea, trebuie să ne gândim în ce fel putem reacționa uh, la nivelul statelor membre în legătură cu probleme, o serie de probleme sociale. Ați menționat închisorile, persoanele fără adăpost, uh, tânăra generație care utilizează cannabis. Mm, câteva schimbări pozitive în Statele Unite, însă o creștere a utilizării cannabisului în Uniunea Europeană. Deci cred că avem nevoie de promovare, de conștientizare, de semnare publice pentru a ajuta pe cei care sunt sub influența drogurilor sau al noilor tipuri de droguri. După aceea, dacă ne uităm la disponibilitatea în creștere a cocainei, credem, cred că trebuie să ne gândim nu doar la promovare, ci să și, și să consolidăm aplicarea legii în anumite state, pentru că dacă nu e vorba de cei care utilizează aceste droguri, în special cocaina, eh, disponibilitatea înseamnă că există o piață în creștere, deci eh, înseamnă că sunt organizații criminale care furnizează acest produs. Deci, uh, trebuie să fim mult mai uh, vigilenți și să dăm câteva, un semnal foarte clar Când vorbim despre noile substanțe psihoactive, bineînțeles, după cum ați eh, spus și dumneavoastră, disponibilitatea este încă foarte înaltă, însă poate că impactul este mai scăzut decât eh, în urmă cu câțiva ani în 2014, uh, în perioada de vârf, dar avem 56 de nou, noi substanțe în 2016, deci uh, mi se pare foarte important să implementăm foarte rapid acest uh, model propus de Parlament în cooperare cu Comisia și Consiliu după un blocaj de 2-3 ani, trebuie să ținem cont și de factorii de eficacitate în modelul anterior Uh, obiectivele se atingeau în 84-86 luni, acum s-a trecut la 36-38 de luni, dacă statele membre vor fi active și vor implementa mai rapid deciziile legate de interzicerea anumitor substanțe. Putem să discutăm, însă este un termen mai scurt nu atât de scurt pe cât ne-am dori, însă Întrebarea este de ce avem nevoie pentru a începe acest, uh, pentru a demara acest nou regulament, pentru că există câteva cerințe legate de agenții, ca acestea să își pregătească un raport uh, inițial și un raport de evaluare de risc. De asemenea, unul dintre avantajele acestei noi soluții este că dacă vom avea semnale și comisia va acționa, interzicerea noilor substanțe psihoactive se va aplica tuturor statelor membre, um, pentru că în momentul de față în unele există o interdicție și în altele nu. Cum putem să contribuim în acest domeniu și după aceea viitorul și strategia dumneavoastră pentru 2025 strategia pentru viitor, pentru că dacă începem să lucrăm uh, asupra bugetului după 2020, cred că ar trebui să fie foarte clar că avem nevoie de surse Uh, suficiente de finanțare pentru a uh, continua activitatea agenției. Foarte pe scurt, însă, cum să promovăm mai bine, cum să ne confruntăm cu noile, noile fenomene, cum ar fi disponibilitatea în creștere a cocainei în cooperare cu Europol, cum să implementăm aceste noi uh, regulamente și cum să luptăm împotriva substanțelor psihoactive și cum putem să susținem mai, să susținem mai bine agențiile. Mulțumesc. Nu voi repeta tot ceea ce a spus uh, domnul Boni. Împărtășesc opiniile sale, însă doream să-l felicit pe domnul Goțe, doar pentru munca excelentă pe care o face, și pentru modul de prezentare a acestui raport. Um, îi mulțumesc pentru modalitatea sintetică prin care a redactat uh, lista celor cinci teme principale și calitatea rapoartelor din statele membre uh, pare să fie mult mai bună acum. Aș, am fost foarte atent la țara mea, Portugalia, însă în uh, toate cazurile informațiile sunt uh, foarte utile. În ceea ce privește tendințele, sunt câteva aspecte pozitive și unele negative. Ce mi se pare mai frapant este creșterea incidenței de consum al acestor uh, produse în închisori un mediu care se presupune că e sigur. Ar trebui să ne dea de gândit acest lucru. Este un aspect care este mai degrabă de competența statului membru, însă nu trebuie să pierdem din vedere acest element. Cele cinci teme pe care ni le-ați prezentat Uh, aspectul cel mai grav mi se pare creșterea deceselor prin supradoză. Cum se poate explica această creștere a supradozelor din punctul dumneavoastră de vedere? Există o creștere de consum al drogurilor puternice, se fac mai multe amestecuri care duc la aceste decese. Există un succes al măsurilor împotriva traficului de droguri? Ce consideră observatorul dumneavoastră în legătură cu cauzele care au dus la creșterea acestor supravdoze? Și o remarcă mm, care nu are legătură directă cu acest uh, raport, dar uh, o idee care mi se pare din ce în ce mai relevantă. Domnul Avramopoulos s-a referit la valoarea financiară a acestor. Uh, uh, însă există și uh, alte pierderi acest consum există și este și stimulat de uh, drogurile ușoare pe care le oferă aceste Uh, bani de, de traficanți. În Portugalia deja am avut o experiență foarte bună care ar putea să servească drept exemplu și altor state membre. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Coelio. Îi dau cuvântul din nou domnului Gostil, dacă dorește să răspundă. Vă mulțumesc. Mulțumesc domnului Boni și domnului Coelio. Voi da câteva elemente de răspuns și încerc să nu fac o a doua prezentare. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, vă stau la dispoziție și după prezentarea aceasta. în legătură cu comentariul domnului Boni în legătură cu creșterea disponibilității cocainei. După, în primul rând, după cum am spus, uh, avem un set de diversi indicatori care ne arată că, de fapt, se pare că există mai multă cocaină pe piața europeană. Încă nu avem vreun semnal că asta ar uh, corespunde cu o creștere a consumatorilor. Noi monitorizăm de aproape acest lucru și în ceea ce privește uh, aplicarea legii, MCDD și Europol colaborează de aproape. Europolul a fost prima agenție pe care am vizitat-o oficial după ce mi-am uh, început uh, atribuțiile ca director. Uh, avem un memorandum de înțelegere și împreună cu Europol am lucrat pentru a contribui atunci când uh, s-a făcut evaluarea criminalității grave, SOCTA. Și ați observat că în SOCTA există o parte foarte mare de, dedicată drogurilor. Am prezentat uh, un raport în legătură cu piața europeană a drogurilor, de asemenea pregătită împreună cu Europol și din informațiile uh, Uh, prezentate Consiliului COSI, informațiile, cel puțin pe care le, de, le dețin, sunt că există șanse bune ca de această dată să există o prioritate pentru droguri în loc de două, care va include toate drogurile, ceea ce, din punct de vedere tehnic, este mai bine și ne va permite să ne asigurăm că uh, atunci când statele membre urmează implementarea planului de acțiune în contextul cooperării cu COZI, toate drogurile vor primi prioritate egală pentru că toate sunt incluse în această prioritate. În al doilea rând, în ceea ce privește întrebarea legată de noile substanțe psihoactive, una din îmbunătățirile din legislația actuală va fi că uh, vom uh, reutiliza timpul în care mm, vom revizui timpul de implementare a măsurilor decise. Vom trece de la 12 luni la 6 luni, deci odată ce avem o decizie de plasare a unei substanțe sub control, timpul între decizie și intrarea în vigoare va fi mult mai scurt, ceea ce mi se pare o îmbunătățire bună și îmbunătățire utilă și am prevăzut și prima acțiune comună. M-ați întrebat uh, care este, de ce avem nevoie pentru a implementa această uh, măsură. Uh, răspunsul este simplu, deja suntem gata și partenerii noștri în bugetul pentru 2017 am primit o propunere din partea Comisiei să se acorde un buget suplimentar pentru a se consolida baza de date, care este instrumentul nostru principal pentru o perioadă de 3 ani. Am primit așadar câteva fonduri suplimentare care ne-au permis să îmbunătățim instrumentul și să creștem cooperarea în domeniul drogurilor și dumneavoastră și Parlamentul European ne-a susținut și în fața Consiliului, deci eh, am primit o mică creștere, suntem pregătiți și avem resursele necesare. Dacă mă întrebați pe termen mediu însă, mm, nu sunt chiar atât de pozitiv, nu neapărat negativ, dar am anumite nesiguranțe comparativ cu toate agenții, cu celelalte agenții avem un buget mai mare, însă avem nevoie de o viziune uh, a viitorului nostru în Europa post-Brexit, pentru că consecințele Brexit asupra CFM ar putea să fie critice pentru toate agențiile în domeniul justiției și afacerilor interne, dar în special uh, asupra agențiilor cu un buget mai mic, pentru că ar avea un impact direct asupra capacității operaționale. Și ultima întrebare era legată de strategia MCDD. Vă ofer uh, versiunea uh, imprimată a strategiei noastre. Suntem în mijlocul implementării pentru primul an. Primul pas este și reorganizarea internă care este în curs. După aceea, trecând la comentariile și întrebările, domnul, întrebările domnului Coelho, le mulțumim pentru comentariile pozitive și pentru susținerea sa constantă. Mă bucur că vă satisface raportarea pe țară a drogurilor, pentru că este o modalitate de a lucra în interiorul centrului nostru. Avem câțiva colegi din unități și departamente care au fost foarte activi și au uh, dus la un rezultat de care putem fi mândri și obiectivul este să uh, venim în întâmpinarea clienților noștri și dumneavoastră sunteți uh, clienții, nu faceți parte din clienții noștri și mă bucur că informațiile vi se par utile. Într-adevăr, consumul de droguri în închisori poate să pară șocant, am spus în raport că este mai degrabă competența statelor membre decât a Uniunii, însă este o problemă de ordin general, de aceea drogurile, dar și problemele de sănătate, dar și radicalizarea în închisori reprezintă câteva subiecte care sunt transversale și care implică câteva eforturi și investiții necesare în închisori. Însă nicio, nimeni nu are o soluție clară în momentul de față, deci trebuie să investim mai mult uh, timp și mai multe resurse. Din partea mea, MCDD va continua să monitorizeze și progresul acestor inițiative. Revenind la MPS, este bine să menționăm uh, și capitolul legat de piață și faptul că acești canabinoizi sintetici care sunt atât de concentrați uh, uh, sunt mult mai greu de, de detectat decât de către muncitorii din sistemul penitenciar. Ultima întrebare sau observație era despre supradoze și despre valoarea de pe piață. În cazul supradozelor nu cred că există un singur răspuns. Știm că anumite schimbări se datorează în parte unor îmbunătățiri semnificative în sistemul de um, măsurare, cu toate că unele state ne spun că este o subestimare, în special când vorbim de noi opio, opio, opioizi sintetici, uh, Analiza de laborator nu este întotdeauna uh, armonizată. Faptul că există amestecuri și că oamenii continuă să utilizeze mai multe droguri este un factor cheie și în Europa și de asemenea faptul că uh, au apărut mai multe fentanile care sunt uh, combinate cu alte substanțe reprezintă un factor important. După aceea vreau să mai adaug în legătură cu uh, cei care uh, decedează în urma unei supradoze în momentul în care utilizează substanțe medicale, cum ar fi metadona, acestea, în majoritatea cazurilor, sunt persoane care nu se află sub tratamente. Sub tratament. Deci, unul, un lucru este să îmbunătățim orientările pentru tratament, dar, pe de altă parte, nu suntem acoperiți acoperirea totală pentru tratamentul de opioide este 50%. Unele state ajung la 70%, dar altele sunt, sunt la 15%. În ceea ce privește valoarea de pe piață, este o estimare, este în jur de 24 de miliarde cu un o distribuție între 21 și 25. Domnul comisar Avramopoulos a menționat acest lucru, este un element important care ne arată că chiar dacă nu vedem oameni care mor pe străzi în urma consumului de droguri ca acum 20 de ani, este în continuare o piață uh, importantă și uh, cel mai probabil este o subestimare, deci lucrăm pentru a găsi date și anii viitori vom avea o estimare mai corectă. Mă aștept ca pentru următoarea ediție a raportului comun de piață să aducem informații noi. Vă mulțumesc. Uh, foarte mult. Mulțumesc domnului Boni și domnului Coeliu. Vă mulțumesc pentru acest, acest raport și pentru strategie. Și mult succes în activitatea, în activitatea dumneavoastră. Stimați colegi, hai să revenim la punctul 16. Invitații noștri sunt aici. Le mulțumesc pentru punctualitate. O prezentare acum domnului Manuel Navarez, Navaret, șeful Centrului European de Luptă împotriva terorismului al Europol. Good afternoon. Please please have Thank you. So, colleagues, Europol has been producing. Dragi colegi, Europol uh, a prezentat uh, raportul TISAT uh, încă din 2007, în fiecare an, deci, un raport care prezintă situația terorismului la nivelul UE. În următoarele săptămâni, Europolul va publica textul final pentru raportul pe 2017. Nu vă îngrijorați, va veni cineva până la urmă. Și între timp, domnul Manuel Navarete, care este șeful um, Centrului de luptă împotriva terorismului la Europol, va prezenta uh, principalele concluzii ale acestui raport. Um, uh, Îmi pare rău, dar este joi după masa. A fost o săptămână grea. Deci, pot să vă spun din respect pentru dumneavoastră pentru că veți prezenta acest raport, uh, că oricum este transmis pe internet și poate ar fi bine să facem o pauză până la orele 15, s-ar putea ca alți colegi să vină, pentru că aceasta era ora prevăzută, dacă nu vă deranjează. Da, bineînțeles. Dragi colegi, vom face o scurtă pauză de 5 minute. Vă mulțumesc! Okay, I'm soldiering on. Um, so we... Reluăm ședința. Am așteptat și câțiva membri ai staffului ni s-au alăturat. Se pare că și uh, câțiva membri ni se vor alătura peste 5 minute. Okay, we, we have some members who are joining us for this item. Deci probabil că vom avea mai mulți colegi care ni se vor alătura pentru acest punct. I'd like to welcome the EPP coordinator. Dragi colegi, îl salut și pe coordonatorul PPE, Jersey. Mulțumesc, Roberta, pentru prezența ta. Vreau să vă reamintesc că, că LIBE se întâlnește aproape săptămânal, unele comisii se întâlnesc doar lunar. Câteodată avem astfel de întâlniri uh, uh, care oricum sunt transmise pe internet. Iată uh, că vine și coordonatorul și un membru vechi al comisiei noastre. Deci important aici e calitatea, nu cantitatea membrilor. Avem atât de multă calitate și vă rog, nu mai râdeți de mine. da, atunci când într-adevăr uh, se râde de tine, cred că sosește momentul să dispari. Oricum, vă mulțumesc că ați venit la timp. Uh, la orele 15 trebuia să începem, deci nu întârziați. Iată, uh, spun bun venit din nou domnului Navarete șeful Centrului European de Luptă împotriva terorismului din cadrul Europol. Am avut o cooperare foarte bună recent uh, cu Europolul, o cooperare care a devenit din ce în ce mai uh, frecventă și uh, reciprocă față de ce se întâmpla în urmă cu câțiva ani. Mulțumesc colegilor care sunt prezenți și a fost o săptămână foarte plină din mai multe motive pentru noi toți așa că vă mulțumesc pentru prezența la această dezbatere. Am să-l prezint pe domnul Navarete și dânsul își va scurta un pic prezentarea, incluzând în continuare elementele cruciale. Europolul prezintă anual raportul TISA, începând din 2007, în care prezintă situația referitoare la terorism în UE. În uh, următoarele săptămâni vom avea raportul final pe anul 2017, uh, așa că domnul Navarete a venit aici pentru a ne prezenta aceste rezultate. Este șeful Centrului European de Luptă împotriva Terorismului. Bun venit aici și vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Bună ziua și celor care ne urmăresc pe internet. Astăzi am să vă prezint TISAT uh, 2017. După cum știți, e vorba de date, de cifre referitoare la terorism pe anul 2016. Și acum uh, sărbătorim practic 10 uh, ani de la instituirea acestui raport anual TISAT alături de uh, statele membre și părțile interesate. Uh, practic, uh, recopilăm aceste cifre, aceste date pentru a prezenta și trage concluziile. Cred că la dezbaterea prealabilă ați auzit mai mult decât date propriu-zise, așa că am să trec și eu dincolo de aceste date pentru a face o evaluare, o analiză a situației terorismului, care este impactul asupra securității uh, la nivelul UE pentru cetățeni și pentru instituții și cum vom trece mai departe pentru a face față acestei provocări, pentru a ține cont de ce face ECDC, Europolul și statele membre ce au făcut în anul 2016 și cum putem întări cooperarea la nivelul UE. Președinția a cerut uh, ICDC-ului să pregătească uh, un raport anual în care să prezinte rezultatele principale. Este vorba de un raport pe care îl uh, pregătim alături de președințiile de la Consiliu. Iată care sunt primele date. În 2016 au existat 142 de uh, atentate teroriste ratate. 142 de victime de asemenea au murit și 379 de persoane au fost rănite. După cum vedeți, uh, cifrele sunt mai bune decât în 2015. Uh, Există o scădere a acestor date din motive pe care am să vi le explic un pic mai târziu. Aceste date sunt mai bune față de anii anteriori și cu toate acestea percepția este că nivelul de amenințare este foarte ridicat. Și am avut uh, un an uh, foarte complicat în 2016. În primul rând pentru că felul în care se aleg obiectivele este diferit. Acum uh, se țintește spre mulțimi de asemenea, modus operandi este diferit, se utilizează camioane, vehicule și orice alt mijloc pentru a realiza aceste atentate. Un alt motiv este că atentatorii uh, apar pe neașteptate, mulți dintre ei pur și simplu uh, sunt inspirați și săvârșesc astfel de uh, atentate. Așa s-a întâmplat uh, și cu atentatul care a avut loc uh, la metrou aici, lângă Parlamentul, lângă instituțiile europene. E vorba de uh, un factor de multiplicare care apare atunci când se află în apropiere de instituții importante. Și asta și pentru a acapara atenția mass media. Față de 2015 avem mai mulți răniți și victime mortale și uh, Uh, percepția este că nivelul de amenințare este foarte mare. Scăderea numărului de atentate se datorează numărului de atentate uh, care vin în urma uh, minorităților și a comunităților separatiste care au fost în scădere. Terorismul este cel care provoacă cele mai multe victime, 300 74 din 379 și 147 uh, din 149. Atentatele uh, jihadiste au atins uh, uh un vârf în 2016 și e nevoie de o cooperare a tuturor forțelor de inteligență, Europol, poliție și așa mai departe. S-au făcut uh, mai multe arestări în Franța pentru 718 arestări care au fost uh, uh, raportate. 429 s-au realizat în Franța, Spania 69, Belgia 62, Olanda 36, Austria 30, Italia 28. Deci, iată, există o activitate serioasă împotriva terorismului la nivelul statelor membre în fiecare dintre acestea. Am avut 13 atentate uh, care au avut uh, legătură cu acest uh, terorism. Principalul cu cele mai multe victime a avut loc pe 21 martie la Bruxelles. 30 de persoane au pierdut viața și pe 14 iulie la Nisa, în Franța, victime 85 de persoane și pe 19 decembrie la Berlin 12 victime. Însă și în afara UE, cetățenii UE au fost uh, țintiți, uh, de exemplu în Turcia, Egipt, uh, Mali, Algeria, Nigeria, Afganistan, Bangladesh, Indonezia, toate acestea au fost locuri unde cetățenii europeni au fost răniți sau uciși în astfel de atentate. Răpiri ale cetățenilor UE s-au realizat uh, și în afara frontierelor UE. Teroriștii și grupurile criminale consideră în continuare ca o țintă uh, de valoare acești, uh, pe acești cetățeni europeni pentru a obține recompensă bună. În 2016, amenințarea de răpire a rămas foarte ridicată în zonele de conflict sau în zonele unde nu există uh, control guvernamental. Astfel de incidențe, incidente au avut loc în Libia, Mali și în Filipine. Considerăm că grupurile militante, grupurile teroriste nu aleg uh, țintele în funcție de naționalitatea lor, ci uh, în mod absolut oportunist. Care este imaginea terorismului acum? Uh, practic, imaginea terorismului uh, jihadist este mai fluidă decât niciodată. Există acum atentate foarte bine planificate, uh, care sunt uh, planificate de grupuri în rețea, așa cum s-a întâmplat în Belgia, și de asemenea atentate spontane care sunt realizate de indivizi separați. De asemenea, e vorba de uh, naționali, uh, de cetățeni ai UE, așa cum am văzut la Nisa, Berlin, Londra, Stockholm sau Paris. Teroriștii, uh, luptătorii străini, se află deza, deja pe teritoriul UE și au reședința aici de mai mulți ani. Atentatorii uh, pot fi inspirați de către statul islamic, de ideologia și retorica acestuia. apartenența la acest uh, sau legătura cu statul islamic nu este neapărat evidentă de la început. Uh, unii pur și simplu se inspiră în uh, modus operandi al statului islamic și terorismul cheamă și mai mult terorism. De asemenea, există un apel puternic din partea statului islamic pentru ca atentatorii să fie prezentați ca soldați ai califatului islamic, deși e foarte greu de evaluat dacă aceștia au cu adevărat legături cu statul islamic. Unii dintre ei erau deja cunoscuți uh, poliției, dar era foarte greu să se analizeze gradul de amenințare față de cetățenii europeni pe care reprezentau uh, aceștia. Însă unii dintre ei nu erau considerați ca o amenințare, unii erau uh, cunoscuți uh, și pentru că aveau cazier uh, juridic și așa mai departe. Există și o scădere. Îmi pare rău, dar ați mers prea repede cu diapozitivele, trebuie să ne întoarcem un pic în urmă. Uh, Există o scădere a numărului de persoane care merg în zone de conflict, uh, Siria și așa mai departe, ca să se alăture uh, numărului de luptători străini din afară. Ne așteptam practic acest număr să crească, însă statele membre au confirmat că nu uh, atât de multe persoane precum se aștepta s-au întors acasă. Mulți dintre ei sunt chiar minori. Cine sunt însă acești teroriști? Avem mai multe profiluri de la cei care s-au întors acasă din zone de conflict și alții. Unii se inspiră uh, din retorica statului islamic și uh, din uh, modul operațional al acestora. Am văzut că există un număr din ce în ce mai mare de femei care își asumă în mod activ un rol în această luptă și care încurajează astfel de atentate. Luptătorii străini se radicalizează foarte rapid în ziua de astăzi, uneori chiar în câteva săptămâni. Acești luptători străini sunt motivați nu doar pe partea religioasă, această parte a fost uh, înlocuită recent de alte elemente, de exemplu presiunea făcută de uh, colegi uh, și factorul religios nu este neapărat singurul care declanșează uh, atentatul. Ce fel de mijloace se folosesc? În general, uh, există arme sofisticate, așa cum am văzut la Paris și la Bruxelles, și arme de ocazie care uh, s-au dovedit a fi la uh, baza utilizate la realizarea mai multor atentate, de exemplu autovehicule și altele. În continuare am să vorbesc despre rolul propagandei în acțiunile teroriste. Propaganda este absolut uh, esențială pentru că se încearcă să se ajungă la uh, cetățenii statelor membre și dincolo promovează violența și încearcă de asemenea să colecteze fonduri. Pentru anul 2015 această propagandă a scăzut avem un nivel mai scăzut de propagare și se încearcă o compensare din partea statului islamic prin reciclarea uh, propagandei anterioare, pentru că nu au una nouă. După anul 2015, numărul de filme care a fost, uh, au fost produse de statul islamic a fost în scădere. Mesajul s-a uh, schimba de asemenea. La început se vorbea despre victoria islamului și acum se vorbește despre revanșă. Deci s-a trecut de la succes, practic, la eșec. Apar mesaje și în uh, mass media, în reviste și Al-Qaeda utilizează rețelele de socializare și internetul pentru propagandă. Uh, însă nivelul este destul de scăzut pentru Al-Qaeda față de o, mijloacele de propagandă ale statului islamic. Noi am uh, înființat în martie 2015 uh, un departament intern de reacție pentru a coopera cu furnizorii de internet și pentru a le cere să retragă toate aceste informații de propagandă de pe platformele lor. În ziua de astăzi cooperăm și cu statele membre și încercăm să identificăm toate aceste conținuturi pentru a lupta împotriva propagandei și pentru a încerca să atenuăm aceste acțiuni de propagandă ale grupărilor teroriste. Alături de comisie am înființat și un forum la nivel intraeuropean. Ce ne așteaptă însă pe viitor? După cum vă puteți uh, închipui, e greu de prevăzut uh, ce ne va rezerva viitorul. E mult mai greu acum decât în trecut, pentru că situația este mult mai puțin stabilă și deci uh, mai puțin previzibilă. Noi ne așteptăm ca teroriștii să se centreze pe obiective și ținte foarte specifice, pe uh, atentate uh, nediscriminate, așa cum uh, am văzut în 2017. În ultimii ani, în UE au existat uh, mai multe tipuri de atentate teroriste. În primul rând, uh, obiective sau ținte nediscriminate. Pe de altă parte, o a doua caracteristică ar fi aceea de a atenta împotriva unor simboluri ale civilizației occidentale și, în al treilea rând, atentate împotriva autorității, în special a forțelor de poliție. Care va fi impactul situației din Siria și Irak în uh, țările din jur și cum ne va afecta aceasta pe noi. Noi credem că ce se va întâmpla acolo va fi esențial pentru situația luptătorilor străini și aici avem uh, mai multe scenarii pe care le putem prevedea. În primul rând, aceștia rămân în regiune și uh, Uh, pot fi uciși în acțiuni teroriste sau vom vedea ce se întâmplă cu ei. În al doilea rând, ar putea trece de la statul islamic spre o altă organizație care să rămână activă în continuare, activă în Irak sau în Siria. În al treilea rând, ar fi posibilitatea să rămână în regiune, asta în cazul în care uh, statul islamic uh, ar fi învins unii dintre ei ar putea fi relocalizați în regiunea MENA și tocmai de aceea vreau să subliniez aici cât de important este pentru noi să avem o bună cooperare cu aceste țări. Unii dintre ei s-ar putea întoarce însă în UE sau în propriile lor țări de origine. Indiferent de opțiunea alasă, acești luptători străini vor rămâne în continuare o amenințare pentru securitatea europeană. Această organizație rămâne uh, în continuare periculoasă, uh, chiar dacă nu ar exista un adevărat uh, califat, așa cum s-a întâmplat și cu Al-Qaeda, care s-a dovedit a fi capabilă să realizeze atentate oriunde în Uniune. Scenariul pentru anul 2017 este probabil foarte asemănător cu cel din 2016. Am avut deja 8 atentate până acum, de la începutul anului până acum. Aș vrea acum să folosesc această oportunitate pentru a aduce omagiu meu aici muncii făcute de uh, agențiile de inteligență, poliție și autorităților judiciare din UE. Toate aceste activități Uh, cooperarea multilaterală și bilaterală au făcut să putem salva multe vieți omenești, chiar multe. Rolul Europolului este acela de a fi în slujba statelor membre. Avem un rol secundar, avem o platformă de comunicare și capacități de analiză în slujba statelor membre și toată expertiza și know-how-ul nostru sunt puse în slujba statelor membre și pot să vă spun că uh, cele 28 de state membre și celelalte 11 părți sunt uh, uh, implicate în sistemul de comunicare, unde am avut 720.000 de legături pentru anul acesta. Avem în jur de 28.000 de persoane care au legătură cu terorismul în sistem. 8.000 de uh, luptători străini care sunt incluse în sistemul de informații și aceasta a duplat datele uh, fa față de ce se întâmpla acum 12 luni. Mai mult decât atât, statele membre utilizează acum uh, și mai intensiv acest sistem al Europolului. Până pe 11 mai 2017, statele membre au realizat uh, peste 600.000 de căutări în sistem, un sistem care este utilizat de părțile terțe și de statele membre. Și cooperarea cu părțile terțe este absolut esențială pentru a avea mai multe informații pentru a preveni și identifica teroriștii înainte ca aceștia să acționeze pe teritoriul UE. Am semnat deja acorduri cu aceste părți uh, sub conducerea FBI-ului și cu Statele Unite. Și acum vorbim de Uh, mii de nume de luptători străini care ar putea fi identificați și o vom face și pe viitor pentru a susține anchetele în curs în statele membre. Europol a susținut 127 de anchete în anul 2016, ceea ce reprezintă o creștere de 50% față de anul anterior, 2015. Din 13 uh, uh, state membre avem deja un ofițer de legătură care se află la fața locului, inclusiv aici Statele Unite, printre țările terțe. Departamentul nostru analizează Uh, peste 33.000 de conținuturi și retrimitem înapoi la furnizor peste 13.000. Uh, Așa se întâmplă în foarte multe cazuri. Detectăm uh, conținut pe 115 platforme digitale și lucrăm în peste 10 limbi pentru a preveni procesul de radicalizare online. Cooperând cu Comisia, am lansat o inițiativă, și anume Forumul Intern al UE, pentru a reduce accesibilitatea la conținutul terorist online și pentru a împuternici societatea și opinia publică pentru a găsi alternative online. În iulie 2016 am înființat un grup de consiliere pentru propaganda teroristă online. Avem aici uh, experți uh, de la centrul nostru, oameni de știință din uh, mediul academic. Toți lucrează împreună pentru a face față propagandei teroriste online și abuzurilor comise de aceasta. Vă spuneam cât de importantă este cooperarea cu părțile terțe. Acum ne centrăm pe țările MENA, țările din Balcanii Occidentali și încercăm să menținem nivelul de cooperare care a crescut în ultimele luni cu Statele Unite. Aș vrea în încheiere să mulțumesc Parlamentului, să mulțumesc membrilor Parlamentului European pentru uh, voința dumneavoastră, pentru înțelegerea și susținerea pe care ne-ați arătat-o o așteptăm și pe viitor. Și cred că este important ca forțele de poliție, de securitate, serviciile de informații, toate, să știți că uh, fac tot ce le stă în putință și dumneavoastră o faceți la rândul dumneavoastră, așa că vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Vreau să uh, aduc aici un omagiu și victimelor. Și chiar dacă am văzut că numărul victimelor a scăzut uh, în anul 2016, e clar că nu e de ajuns, pentru că o singură victimă e deja prea mult. Deci, uh, omagiul meu victimelor și îmi iau angajamentul în numele meu personal și al Europolului și a, a uh, biroului nostru special să facem fața acestei uh, provocări. Știu cât de dificil este să vezi uneori lumina la capătul tunelului atunci când te afli la jumătatea acestuia. Știu că aceasta pentru că am luptat împotriva ETA în Spania timp de peste 20 de ani și știu cât de dificil este cât de grea este o astfel de luptă. Uneori uh, e greu să-i vezi chiar și pe cei care îți dau mâna ca să ieși din acest tunel, însă există o viață pentru după și aceasta se cheamă democrație. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi. Mulțumim foarte mult, domnule Navarete și de când ați început dumneavoastră prezentarea, mai mulți colegi de-ai noștri au venit în sală, ceea ce mă face să mă simt mai bine. Suntem de acord cu dumneavoastră. În pauza pe care am făcut-o am vorbit despre relația dintre membrii acestei comisii și Europol, relație care s-a întărit puternic în ultimii ani. Deci aceasta are de-a face cu rolul Europolului și cu operațiunile pe care le desfășurați. E important să înțelegem uh, ce se întâmplă cu aceste operațiuni. Nu toate sunt cunoscute publicului larg. Și acum uh, vom începe cu întrebările. Vă rog să indicați dacă doriți să luați cuvântul. Și aș avea două întrebări foarte pe scurt. Jurnaliștii buni sunt cei care creează uh, o anumită opinie, se, ni se spune, ni se arată ce se întâmplă cu statul islamic, uh, ce se întâmplă cu atrocitățile jihadiste, ce arme se utilizează, cuțite, camioane, autovehicule. Toate acestea sunt raportate, deci oamenii le cunosc Însă problema, și cred că Europolul uh, cunoaște foarte bine acest lucru, ce se întâmplă cu acea informație pe care publicul nu o cunoaște, la care publicul nu are acces. De exemplu, analiștii de inteligență care au analizat atentatele de la Londra ne spuneau că s-ar putea să aibă de-a face cu instrucțiuni venite în timpul Ramadanului și nu neapărat cu ciclul electoral, dar aceste lucruri noi nu le cunoaștem. Și atunci uh, vreau să întreb dacă acest raport se centrează pe o analiză mai aprofundată a ceea ce se întâmplă. Și spun asta pentru că nu e vorba doar de morți aici, e vorba de efectele, de consecințele terorismului asupra democrației, asupra senzații de securitate pe care o au oamenii asupra comunităților. Deci înțelegeți ce vreau să spun. Uh, E nevoie de o anumită analiză aprofundată, de o informare în mass media la nivelul comunităților pentru a ști încotro ne îndreptăm. Vom avea și mai multe astfel de atentate din disperare sau ce se întâmplă, ce declanșează aceste atentate. O a doua întrebare. E vorba de uh, conținuturile pe internet, pentru că oamenii politici uh, utilizează din ce în ce mai mult uh, astfel de rețele de socializare, Facebook uh, publică materiale acolo și vreau să vă întreb care este părerea Europolului, care este poziția legată, pentru că ați auzit care sunt ultimele declarații legate de ciclul electoral. Care este părerea dumneavoastră? Și acum vom începe și cu colegii din sală. Doamna Grisbeck, vă rog. Da, pareți surprinsă, nu? Don, uh, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această prezentare foarte densă a acestui raport, chiar dacă nu am putut să citim documentul înainte de prezentare. Îmi dau seama că nu a putut fi publicat imediat. Uh, vă rog să um, Uh, se pare că aceste atentate teroriste se înmulțesc și acest uh, raport cu date concrete ne dă o bază foarte importantă pe care putem atunci când trebuie să legiferăm pe această tematică. Analize, evaluări legate de amenințare, analiza modalităților de acțiune, după cum le-ați amintit-o dumneavoastră, natura atacurilor teroriste constituie, după cum ați spus, ceva foarte, de, de foarte mare interes la noi, la Parlamentul European. Ați menționat uh, profilul tip al uh, teroristului. Există analize Uh, care să permită să se îmbunătățească prevenția și identificarea acestor persoane care pot să devină teroriști. Ați uh, uh, într-adevăr în momentul unui atentat lucrurile sunt foarte dificile, însă cum se poate în amont identifica Uh, uh, un asemenea uh, acești indivizi. Individul care a atacat un polițist în fața Notre-Dame era un așa zis doctorant, doctorant la universitatea mea. În analizele pe termen lung se poate ajunge la un criteriu de detectare precoce. Este o întrebare pe care ne o punem cu toții în al doilea rând, vă mulțumesc că ați răspuns la o întrebare pe care mi-o puneam. Mă întrebam dacă toate statele afectate uh, transmit Europol toate informațiile utile. Ați spus că da și mă bucur de acest lucru. În al a doua mică întrebare rapidă, nu ați menționat deloc ceea ce se numește uh, terorismul cibernetic un lucru de care discutăm foarte mult, se discută foarte mult în ultimii ani, e uh, recrutarea de teroriști prin, teroriști prin internet, utilizarea internetului pentru activități ilicite și teroriste în particular. Analizele dumneavoastră, studiile dumneavoastră abordează această chestiune? Da, ciberteror, Terorismul cibernetic este un aspect din ce în ce mai important la trecerea la acțiunea acestor oameni, așa zis, solitari sau nu, sau este vorba de pur și simplu utilizarea internetului doar pentru propagandă și nu pentru activități teroriste. Vă mulțumesc. Thank you, Natalie. Ana Gomez, please. Ana Gomez, vă rog. Thank you so much for the, the report and for the... Mulțumesc foarte mult pentru raport și pentru activitatea crucială pe care o întreprinde Europol. Noi știm cât de mult depindem de a avea agențiile de uh, implementare a legii și cât de importantă este cooperarea. Mă surprinde că cresc atentatele în perioada Ramadanului. Așa a fost uh, mereu, poate nu în Europa, dar uh, numai cu 18 ani, când am trăit în Indonezia, era deja la ordinea zilei că se întâmplă asta. Mai mult, dacă luăm în calcul și uh, ce se întâmplă în Irak, Mosul, Siria și uh, acapararea forțată a teritoriilor. În primul rând, atacul de la Manchester a fost privit ca și cum ar fi în legătură cu Libia, nu cu cetățenii libieni. De fapt, da, cu cetățenii libieni care au uh, fugit în fața regimului Gaddafi. Între timp, Libia a devenit uh, un sanctuar pentru, mulți, uh, pentru multe grupări teroriste, inclusiv ISIS. Libia devine o sursă, nu știu, sau o organizație, sau uh, capătă importanță logistică pentru teroriști. Statul Libia, Libia nu, nu există deloc, dar teritoriul e acolo, gata de exploatat uh, de aceste grupări teroriste. Suntem acum uh, într-o luptă deschisă între taberele sunite și șiite, Qatarul fiind atacat de partea sunită pentru a se fi aliniat cu Iranul, am văzut atentatul de la Iran. Vedeți o legătură? Cu faptul că tabăra sunită, până la urmă, finanțează și capacitează ISIS-ul și alte grupări salafiste, ca să o spunem pe față. Deci, cum interpretați dumneavoastră aceste întâmplări? Va fi asta o sursă a altor atentate teroriste? Încercește Manchester și Londra, mulți dintre atacatori au fost identificați de către public ca fiind uh, suspicioși, uh, implicați uh, în grupări radicale. N-au fost persoane urmărite însă, deoarece n-au existat suficienți uh, agenți de ordine și în ultimii ani de guvernare Tory, aici s-au făcut economii puternice. Nu e vorba doar de Regatul Unit, ci e vorba de ce se întâmplă peste tot. E o consecință a programelor de austeritate, faptul că resursele au scăzut uh, dramatic la nivelul forțelor de ordine. Nu doar uh, în ceea ce privește serviciile secrete, ci pur și simplu ofițerii care trebuie pregătiți în așa fel încât să urmărească pe cine trebuie. Și un alt element crucial se referă la prevenție, prevenirea radicalizării. Credeți că guvernele noastre au înțeles că este perfect esențial nu e o coincidență că mare parte din atacatori sunt uh, migranți de generația a doua care se simt uh, prost integrați în societățile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, Catarina Cinici. Grazie, grazie Presidente. Anch'io desidero ringraziare il direttore Navarrete per la, eh, diciamo, la, la relazione che ci ha fatto. Mulțumesc. Mulțumesc eh, pentru prezentarea din partea Europol, pentru ilustrarea diferitelor tendințe între ale terorismului în Europa. Doresc să mă refer la un aspect menționat de Claude, foarte pe scurt. Dacă ne uităm la recentele atentate, singura tendință e următoarea. Nu există predictibilitate. Și, iată, în fața acestui fenomen, prevenția devine foarte dificilă. În timpul... De fapt, um, înainte de anumite atentate din trecut, făptașii comiseseră anumite infracțiuni. Când vine vorba de schimbul de date, absolut necesar, când e vorba de asemenea evenimente, n-ar trebui oare să fie avute în vedere și fostele infracțiuni, deci cazierul? Să vedem ce au înfăptuit uh, suspecții. Mai ales că pot fi identificate astfel legăturile cu radicalizarea. Dacă e vorba de persoane care au fost uh, încarcerate, poate că radicalizarea a avut loc în închisoare. Și putem, da, să preîntâmpinăm și acolo radicalizarea, dar ce părere aveți? Sunt oameni care poate au fost condamnați pentru mici infracțiuni, au ajuns în închisoare, s-au radicalizat Și apoi n-a avut loc un schimb de informații despre asta. Nu credeți așadar că ar trebui să existe un schimb de informație și despre aceste mici infracțiuni? Pentru că adesea vedem că radicalizarea survine în închisoare. Informația aceasta se pierde dacă nu apare inclusă în schimbul de informații. Discutați despre ciberterorism, dar eu uh, privesc lucrurile dintr-un unghi diferit și mă interesează finanțarea terorismului. Ce informații ați adunat? Care sunt sursele principale de finanțare? Și în ce măsură terorismul apelează la ultimele tehnologii pentru a transfera bani? Ne puteți oferi o vedere de ansamblu despre cum se face finanțarea? terorismul devine din ce în ce mai uh, neprevizibil, mai imprevizibil, mă scuzați. Uh, sigur, dumneavoastră faceți tot posibilul, faceți schimbul de informații, dar trebuie să ne asigurăm că informațiile care fac obiectul acestui schimb sunt cele corecte. Monica Holmeier. Domnule președinte. Herr Navarrete, ich erstmal herzlichen Dank dafür, dass Sie uh, wieder bei uns sind und ich Mulțumim, domnule director, pentru faptul că iarăși sunteți în rândul nostru. Îmi pare foarte, foarte rău că n-am fost de la început aici ca să vă ascult prezentarea, dar voi asculta înregistrarea. Și îmi vin în minte două, trei întrebări, mai ales pentru că nu e ușor să primesc un răspuns la ele și am nevoie de orientare din partea dumneavoastră mai întâi. Problema este că nu avem o definiție clară a pericolului um, sau a celor periculoși. Uh, vedem cine au fost făptașii și vedem că n-au intrat direct în categoria celor violenți, periculoși, cu risc, ci au fost undeva pe lângă definiție uh, nici de cum uh, catalogați ca fiind direct capabil să comită un atentat. Ce părere aveți? Credeți că putem ajunge la o mai bună cooperare între statele membre, o mai bună coordonare, dar uh, și la o mai bună interpretare a problemei? Pentru că e vorba de câteva mii de persoane, dacă este să luăm în calcul uh, pe toată lumea și să extindem puțin uh, interpretarea. Când a fost în Franța, am văzut că se încearcă abordarea familiilor nu doar păstrarea contactului cu acești oameni, ci oferirea de ajutor specific, dacă, desigur, găsești un partener de discuție în ele și dacă există disponibilitatea de a intra în contact cu autoritățile de ordine și cu autoritățile de uh, consiliere și așa mai departe. Aici uh, trebuie să venim tare din urmă, fiindcă avem nevoie uh, de a privi întreaga Uh, scenă salafistă și să facem o separare între tot ceea ce se întâmplă pe această scenă și uh, cei care cu, sunt cu adevărat dispuși să comită un atentat. Mă surprinde viteza cu care uh, se transformă oamenii. Mă uit puțin la cine au fost făptașii și îmi dau seama că nu au trebuit să treacă ani de zile până ce ei să fie radicalizați. Uitați-vă la Manchester. Un tânăr frustrat, fiindcă un prieten de-al său a fost asasinat. Oricum, făptașul uh, e în închisoare și uh, își va vedea pedeapsa. În Germania, de asemenea, am constatat că, în general, copiii musulmani oferă următorul răspuns la întrebarea ce este autoritate corectă. 86% au spus că este imamul și nu instanța de judecată. Deci, pe de o parte e statul de drept cu justiția, de cealaltă parte e imamul. Și mi-am dat seama că la anumite capitole, uh, în ceea ce privește interpretarea statului de drept, mesajul nostru n-a ajuns cum trebuie. Deci cum ajungem la aceste familii? Trăim în țări ale statului de drept, ale democrației, și uh, e vorba de țări în care există o anumită ordine democratică, dar acest mesaj n-a ajuns la acești oameni. Apoi, în ceea ce privește analiza informațiilor, s-a ajuns la concluzia că informațiile existau, dar analiza acestor informații prin filtrul pericolului Uh, schimbul de informații despre călătorii, cum că unul a uh, călătorit din Germania în Italia, a ajuns în Libia și apoi înapoi, dar printr-o rută diferită, aceste lucruri sunt și ele relevante. Pentru că e, mai, e important să analizăm corect aceste informații. E totuși uh, totuși sare în ochi uh, în faptul că un salafist uh, destul de uh, vehement ajunge la un moment dat în Libia, chiar dacă acolo are o parte a familiei sale. Libia nu este chiar uh, un loc al vindecării, nu, ca și Siria, este un loc al radicalizării, este un loc care reprezintă adăpostul unor grupări cu intenții teroriste. Cam atât din partea mea. Mulțumesc că mi-ați permis să adresez toate aceste întrebări. Mulțumesc. Președintele, după cum vedeți, colegii care adresează aceste întrebări chiar știu despre ce vorbesc și ar trebui o după-amiază întreagă să tot discutăm despre aceste chestiuni complexe, cu radicalizarea, cu tendințele care există. Iată ce întrebări pertinente. Va fi greu pentru dumneavoastră să le faceți față, dar uh, oferiți-ne o valoare adăugată. Ce se întâmplă la Europol? Care este analiza Europol? Știu că cer mult, dar uh, dacă puteți reacționa preț de câteva minute la ceea ce au spus colegii mei. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră, sunt foarte pertinente. Uneori, de fapt, mă întreb și eu exact aceleași lucruri. Ăsta este rolul meu, să analizez faptele, să fac ipoteze, să pot anticipa acțiunile teroriștilor și să sprijin astfel efortul statelor membre. Cum pot eu mai bine? Dumneavoastră îmi cereți să depășesc puțin sfera raportului prezentat, dar nu-i nimic. Ăsta este rolul meu, să evaluez status quo-ul, dacă putem face mai mult și mai bine. Și care este principala, principala provocare? După cum spuneam, în 2016, cât de volatil și flexibil și agil este mediul terorist. Și la fel trebuie să fim și noi, la fel de agili și flexibili și adaptabili, cum sunt teroriștii, zi de zi. Două lucruri principale demne de menționat aici, cum ați spus și noastră, că trebuie să îmbunătățim schimbul de informații. Și deja cantitativ s-a îmbunătățit și calitativ la nivelul statelor Schengen. Europolul este doar o platformă care facilitează schimbul de informații. Adevăratul schimb de informații are loc la nivel bilateral și funcționează chiar bine. Dar cooperarea bilaterală, de obicei, nu are memorie. Noi, cei de la Europol, înregistrăm totul. Noi avem o memorie și putem să utilizăm mai târziu aceste date în scop analitic. Deci e o diferență mare între cooperarea bilaterală și cooperarea multinațională. Noi nu uităm nimic și putem să reluăm informații la nevoie, dar este bine că ne completăm reciproc. După cum vă spuneam, la nivelul cooperărilor uh, bilaterale apar um, îmbunătățiri și intensificări, dar mai sunt doi factori importanți de implementat. Să ținem cont de viteza cooperării noi trebuie să ne mișcăm rapid când vine vorba de teroriști. Să... Nu putem să așteptăm pur și simplu să se întâmple ceva, ci trebuie să fim siguri că suntem rapizi și uh, foarte preciși. Nici o, nu e admisă nici o eroare. Trebuie să transmitem aceeași informație, statele membre trebuie să uh, o primească și să și asume anumite acțiuni. Noi doar sprijinim statele membre și trebuie să fim cât se poate de preciși. În ceea ce privește tendințele, principala activitate uh, polițienească și a serviciilor secrete este de a identifica tendințele, tiparele, ca să putem uh, anticipa următoarea mișcare a teroriștilor. Teroriștii au devenit imprevizibili. Practic, uh, nu putem preîntâmpina acțiunile lor. Dar cu cât adunăm mai multe informații pe toate căile posibile, cu cât uh, stocăm mai bine această informație, cu atât avem posibilitatea de a identifica teroriștii, de a identifica riscul pe care îl reprezintă pentru Uniunea Europeană și pentru securitatea globală și putem să oferim asistență statelor membre în a lua acțiunea de a preîntâmpina ca uh, o persoană radicalizată să devină un terorist și pentru ca un terorist să comită un atentat. Uh, la asta lucrăm noi acum, să oferim uh, predictibilitate și să uh, putem preveni. De fapt, acum facem o raportare analitică și vrem să vedem ce anume determină luarea de acțiuni, ce determină alegerea unei ținte, ce determină comiterea unui atentat. Vrem să avem și un indicator comun de risc pentru ca ofițerii, de front, pentru ca ofițier, ofițerii din prima linie să știe cum să reacționeze în caz de potențial atentat și ne axăm și pe potențialele atentate asupra Uh, poliției și a forțelor de ordine. Înspre asta mergem acum, am oferit informații statelor membre, vom face și pe viitor. În ceea ce privește ciberterorismul, nu avem informații cum că teroriștii ar utiliza instrumente cibernetice uh, pentru uh, principalele lor acțiuni. Știu că au intenția, dar n-au mijloacele. Nu pot să treacă de sistemul nostru destul de bine securizat. Trebuie însă să facem tot posibilul uh, pentru a contracara conținutul terorist uh, online, să înlăturăm anumit uh, conținut periculos, uh, propaganda de diseminare care face ca oamenii să fie recrutați și radicalizați. Ne interesează și dark web-ul, care a fost utilizat pentru achiziționarea de armament sau pentru atragerea de fonduri lucrăm cu Centrul pentru combaterea infracțiunilor cibernetice aici. Nu mai vrem să lăsăm nici o marjă de manevră, nimic în ceea ce privește terorismul. Și monitorizăm și dacă se folosește bitcoinul sau o altă metodă de plată alternativă. Deocamdată activitatea teroristă e destul de ieftină ce costă mult este finanțarea terorismului, fiindcă dacă ești uh, un actor uh, singur, nu trebuie mulți bani pentru un camion, pentru a încheia, închiria o mașină, dar costă mult finanțarea propriu-zisă a terorismului. Asta urmărim noi. Parțial cu cooperarea cu SUA pentru a identifica terorismul și finanțarea terorismului și să limităm accesul la finanțare inclusiv cu noile posibilități tehnologice. Atacul de la Manchester. The UK Intelligence and Police Service, so we are supporting them. They request... Susținem uh, solicitarea de a oferi informații dinspre Europol în uh, anchetă. E foarte greu însă să fac o evaluare a situației, dar cumva profilul pare să semene cu ceea ce am văzut înainte în Europa. Am spus că am însoțit în 2016 127 de cazuri, noi, cei de la Europol. Ne-am implicat de 127 de ori, cooperând cu statele membre și în mare parte din cazuri susțineam unul sau două uh, state membre. De ce? Fiindcă cazurile nu păreau uh, legate între ele. Manchester nu pare să fie legat de uh, Londra. Berlin nu pare să fie legat de Paris. Și, prin urmare, noi uh, trebuie să împărțim resursele. Vestea bună este că nu sunt conectate. Vestea proastă este că, cu cât sunt mai puțin conectate, cu atât este mai greu să le, uh, Uh, facem o prognoză. Dacă nu ești conectat de nimeni, legat de nimeni, e foarte greu să știi cine ești. Știi cine ești când te uiți în jur și vezi de cine ești legat. Cu cât conectarea este mai mică, cu cât izolarea este mai mare, cu atât este mai greu pentru forțele de um, ordine să găsească informația, să facă un profil și să uh, ia acțiune. Uh, pentru că, până la urmă, securitatea ce este? O evaluare a riscului și o prioritizare. Nu putem trimite câte un polițist după fiecare suspect. Putem să facem o evaluare, dar uh, mai mult de atât nu. Însă, cu siguranță, putem să facem mai bine. Deci e vorba de evaluarea riscului și de prioritizare și avem nevoie de absolut toate informațiile aici. Noi chiar încercăm să ne descurcăm mai bine. În ceea ce privește conflictul dintre suniți și șiiți, Da, am mai avut uh, această situație cu cele două tabere care se atacă una pe alta, fără vești bune pentru nicio parte implicată, nici pentru pentru suniți, șiiți, creștini, musulmani, europeni, pentru nici un cetățean. Este un conflict care generează un și mai mare conflict. E o situație uh, din care trebuie să tragem toate învățămintele necesare. Menționam de asemenea în ceea ce privește profilul că inspirația religioasă nu mai este singurul motiv de a deveni terorist. Sigur, mai e în continuare manipulare religioasă, dar cum e vorba despre uh, boli mentale, răzbunare, lipsă de integrare, sunt foarte multe scuze, să zic așa. Au multe motive personale acești noi teroriști de a deveni teroriști. La bază se află manipularea religioasă, dar nu este singurul factor. Ea e acolo încă și trebuie să combatem uh, radicalizarea. Nu pot sublinia destul rolul psihologilor, rolul asistenților sociali, rolul publicului și al oamenilor care lucrează pe platformele sociale pentru a combate radicalizarea. Nu avem o alternativă, nu avem un uh, fir contra narativ. rolul publicului, al politicului, al uh, jurnaliștilor să spună că nu este bine ceea ce se întâmplă sau ceea ce fac ei. Rolul meu este, intervine în momentul în care apare ancheta. Uh, radicalizarea face obiectul activității poliției, da, dar mi se pare că există multe interfețe cu nivelul asistenței sociale și al educației. Am uh, consolidat cooperarea, dar uh, Puzzle-ul nu este complet. Mai avem nevoie de informații. Fiecare dosar diferă foarte mult de cel anterior, dar uh, prin faptul că Berlin diferă de Manchester, diferă de Paris, uh, pentru mine nu înseamnă că nu putem face nimic. Niciodată nu mă veți auzi spunând n-avem ce face. Nu. Uh, ne orientăm, identificăm tot ce este de identificat și încercăm să preluăm Uh, sau să preluăm învățăminte necesare de la un caz la altul. După fiecare atentat, cea mai importantă întrebare pe care statul membru trebuie să o adreseze este ce s-a întâmplat, câte victime, cum s-a petrecut așa ceva și, în al doilea rând, cine a făcut asta. Deci este foarte relevant. Ce și cine dar pentru securitatea Uniunii Europene, cea mai importantă întrebare, dincolo de cine și ce s-a întâmplat, este cum s-a putut întâmpla așa ceva și de ce. Aici este rolul Europol, să ne concentrăm pe oferi consiliere statului membru și să vedem în special ce se întâmplă cu celelalte două elemente. Cum s-a întâmplat asta și de ce? și să putem ajuta la anticiparea altor asemenea evenimente. Domnule președinte, cred că am răspuns la mare parte din întrebări și dacă am lăsat ceva neacoperit, dar chiar voiam să spun, spune președintele, că am putea continua cu această discuție, dar uh, ne presează timpul. Oricum, e clar că în, aceast, în acest domeniu Uh, și pe contraterorism, uh, va exista multe, multe alte activități. E important să discutăm uh, și despre cum se face comunicarea antitero. A fost o discuție scurtă, dar calitativ extrem de interesantă. Mulțumesc încă o dată pentru participare. Salutări colegilor de la Europol. Au fost mulți vizitatori care au venit în timpul dezbaterii acesteia, vizitatori eh, de a lui Natalie Speck. Sper că li s-a părut eh, interesantă această dezbatere. Bun venit tuturor! După cum vă spuneam, eh, sper că v-a plăcut această dezbatere. Sunteți bineveniți la Comisia Libe. De obicei, noi aplaudăm pe vizitatorii noștri. Even for the lawyers, we clap. Îi aplaudăm până și pe avocați. Îmi cer scuze, asta e simțul uh, de umor britanic foarte greu de tradus în franceză. Dar bine, bine ați venit, uh, mulțumim invitatului nostru, mulțumim membrilor care uh, au sosit și care au fost aici și pe curând. La revedere! So colleagues, we now go Stimați colegi, trecem la ultimul, ultimul punct din această după masă. Este ora 4, avem punctul 17. Este vorba de o prezentare din partea comisiei. Mulțumim comisiei că a venit uh, mai devreme, în caz că începeam acest punct mai devreme. Această comunicare privește protecția copiilor în migrație. Un uh, punct foarte important, însă datorită numărului mare de puncte de pe ordinea de zi, este bine să ascultăm aceste întâlniri. În 12 aprilie Comisia și-a uh, publicat comunicarea în legătură cu protecția copiilor în domeniul migrației. Cei care sunt complet neînsoțiți, numărul cel minorilor neînsoțiți a crescut dramatic în ultimii ani și de aceea această comunicare este extrem de relevantă discuției legate de propunerea legislative de reformare a sistemului comun eh, european de azil se referă la condiție de primire ale copiilor și eh, vorbește despre înființarea unei eh, rețele europene de primire în acest an. Așadar, îi dau cuvântul acum domnului Steven Ryan de la Direcția Generală Home și doamnei Chiara de la Direcția Generală Just pentru a ne prezenta această comunicare foarte importantă. Începem cu Steven. Îmi cer scuze, știu că colegul meu arată către Chiara, deci dacă doriți să începeți, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a prezenta comunicarea Comisiei. Avem nevoie de susținerea Parlamentului European pentru ca drepturile copiilor să fie în centrul agendei politice. Să ne amintim pe scurt de ce a adoptat uh, Comisia această comunicare în 2015 și 2016. În jur de 30% din uh, totalul solicitanților de azil în Uniunea Europeană erau copii și a crescut de șase ori uh, numărul de asemenea solicitări în ultimii șase ani. Dacă ne uităm doar la 2015, 315.000 de copii au ajuns în Europa pe mare. Criza a pus presiune asupra uh, protecției copilului și a gestiunii migrației în statelor membre și a exacerbat uh, lacunele care existau deja în uh, protecția categoriilor uh, copiilor migranți. În ultimul an am purtat o serie de discuții cu susținătorii drepturilor copiilor în legătură cu acest subiect și multe mărturii uh, din partea copiilor, situația lor este în continuare foarte dificilă și inacceptabilă într-o serie de uh, feluri și de aceea susțin, apreciem uh, susținerea și mun- munca intergrupului parlamentar pentru drepturile copilului ale cărui membri au avut un rol uh, extrem de valoros în procesul de consultare. În noiembrie anul trecut, uh, formul Comisiei pentru Drepturile Copilului a pus uh, accentul pe protecția drepturilor copiilor și prin identificarea necesităților am identificat acțiunile cele mai urgente pentru a împlini câteva dintre aceste uh, deziderate. Am avut uh, mai multe abordări. Pe de o parte, să consolidăm capacitatea autorităților naționale să își uh, se achite de atribuțiile lor pentru a avea un sistem funcțional al protecției copilului și de asemenea să capacităm și să uh, creștem uh, abilitatea copiilor să își solicite drepturile. Uh, Așadar, uh, interesul copilului este considera, considerentul de prim, la, de prim rang în acest moment. După cum am spus, comunicarea pune accentul pe uh, acțiunile cele mai urgente și critice în momentul pe termen scurt în legătură cu copiii migranți. Nu ne referim doar la copiii neînsoțiți, cu toate că aceștia sunt, uh, există și alți copii care au anumite vulnerabilități, care sunt separați de familiile lor pentru a consolida capacitățile și a consolida serviciile de protecție a copilului pe termen mediu și lung. Pe scurt, voi uh, face referire la două probleme înainte de a da cuvântul colegului de la Direcția Generală Home în primul rând, tutela efectivă. Copiii imigranți nu au nevoie doar de protecție, au nevoie de stabilitate și continuitate. Deci pentru ei tutela are un rol esențial pentru, în, pentru apărarea drepturilor lor. Acest lucru nu este legat doar de procedurile de azil, cu toate că discuția, discuțiile noastre pun, pun accentul pe reforma azilului. Uh, este este vorba de un cadru pentru uh, copii neînsoțiți pe lângă alte uh, măsuri cum ar fi protecție, trasabilitate și nu trebuie să uităm că avem o serie de aspecte transfrontaliere ale funcționării sistemului de tutelă și îndemnăm statele membre să utilizeze uh, canalele de cooperare Uh, deja existente. Una dintre acțiunile pe care le-am anunțat a fost crearea unei rețele europene de, europene de tutele. Am început deja munca, am, am, ne, ne vom întâlni cu statele membre la nivel de experți în 16 iunie și alocăm finanțare țintită pentru a crește prioritatea de tutele efectivă. În ceea ce privește primirea, trebuie să încurajăm uh, reîntregirea familiei. Am pus acest lucru la articolul 2 și, în, în, în ultimul rând, trebuie să examinăm uh, disponibilitatea alternativelor la admi- detenția administrativă pentru copii. Uh, este urgent. În acest an Comisia a decis să uh, de, dedice noul forum pentru drepturile copilului între 6 și 9 noiembrie detenției copiilor și promovării uh, alternativelor la detenție în statele membre. Deci sper că Parlamentul European și dumneavoastră vor, veți participa astăzi. Uh, discutăm la Consiliul de Ministri avem un Consiliu Comun care adoptă, sper, concluziile Consiliului pe baza acestei comunicări, prin care invită statele membre să ia acțiuni de implementare pentru a proteja copiii în toate stadiile. Considerăm că este un pas foarte important înainte pentru că în mod foarte clar majoritatea acțiunilor se bazează pe capacitatea și hotărârea politică în statele membre. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul lui Steven Ryan de la Direcția Generală Home pentru celelalte acțiuni. Mulțumesc, Chiara, și mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să completez prezentarea colegei mele explicându-vă mai în detaliu câteva dintre acțiunile concrete pe care le-a solicitat Comisia în comunicarea sa. După cum s-a subliniat, este vorba de o serie de acțiuni urgente care trebuie să fie luate în viitorul imediat pentru a consolida cooperarea transfrontalieră și pentru a acționa în mod relevant cu toți actorii relevanți la nivel comunitar, național și chiar local. Nu voi, nu voi repeta toate detaliile comunicării, însă doar câteva dintre acțiunile cheie care uh, Uh, pe care le avem în vedere pentru a îmbunătăți situația migranților copii. Trebuie să ne asigurăm că copiii sunt identificați și înregistrați ca copii odată ce ajung pe teritoriul european și că se iau măsuri pentru a ne asigura că ei nu vor dispărea. Copiii migranți sunt uh, supuși riscului de exploatare și traficare și după cum am văzut, numărul de copii raportați ca dispăruți este uh, îngrijorător. De aceea susținem o serie de măsuri care ar trebui luate de către statele membre în mod urgent. Încurajăm statele membre să uh, colecteze și să um, transmită date relevante pentru a trasa, pentru a asigura trasabilitatea uh, copiilor și uh, pentru a identifica legăturile familiale, uh, protocoale pentru a raporta sistematic și a, uh, explore, a ancheta cazurile de dispariții de copii. Comisia solicită ca o persoană cu atribuții de responsabilitate în protecția copilului să fie prezentă în stadiul identificării și solicităm ca ofițerii de protecție a copilului să fie numiți în hotspoturile din Grecia și Italia. A, identificarea trebuie să fie făcută ținând cont de vârsta copilului și să se utilizeze, dacă e posibil, metode non-invazive cu o abordare multidisciplinară care să implice și tehnici psihologice. În acest sens, IASO, Agenția pentru Azil, este în curs de a-și uh, adapta și actualiza orientările. După cum ați menționat, domnule președinte, avem nevoie de un sistem european comun de azil reformat care să protejeze și mai bine decât în momentul actual pe cei care uh, solicită protecție în Uniunea Europeană. Este important să se țină cont de garanțiile și de, de garanții și de uh, bunăstarea copilului și trebuie să ne asigurăm că minorii sunt identificați corect și că uh, reprezentanții sau uh, tutorii sunt uh, numiți imediat pentru a însoți pe copii în această procedură, după cum a explicat colega mea, și uh, că li se asigură asistență. Comisia solicită Consiliului și Parlamentului să ajungă la un acord rapid în legătură cu pachet și în acest pachet și în legătură cu aceste elemente din pachet. În plus, solicităm statelor membre să prioritizeze solicitările de azil ale copiilor și, după cum am făcut și în trecut și în ultimele luni, cerem să se prioritizeze relocarea copiilor din Italia și Grecia în alte state membre unde sunt eligibili pentru transfer și unde ar fi în interesul lor optim. Comisia sublinează și mi se pare foarte important că este esențial să se găsească o soluție durabilă în, în interesul optim al copilului. În majoritatea cazurilor asta înseamnă fie integrare într-un stat membru al Uniunii Europene sau returnarea copilului în țara de origine pentru reunificare cu familia, cu familia sa. Trebuie să ne asigurăm că atât copiii care, că copiii care rămân în Uniunea Europeană vor fi integrați și vor deveni o parte bogată a societății noștri, noastre. Deci avem nevoie de o serie de măsuri de integrare, acces la formare, îngrijiri de sănătate și așa mai departe. Trebuie să se facă eforturi pentru, că pentru a asigura că accesul la aceste măsuri, educație și cazare uh, sunt făcute inclusiv că nu se aduce, să nu se ajungă la segregarea comunităților și la xenofobie. Pentru cei returnați trebuie să ne asigurăm uh, că identificăm în mod corect familia și că există măsuri corecte de integrare în statul uh, de plecare. Este vorba aici de implicarea statelor, statelor membre, însă și Uniunea Europeană are, are la dispoziție fonduri pentru a suplimenta și ajuta statele membre. Avem, lucrăm și cu organizații ale societății civile pentru a implementa acest program pe teren. Și ultimul lucru este, se referă la necesitatea rezolvării cauzelor uh, care duc uh, la Uh, uh, migrația copiilor. Acest lucru înseamnă nu doar uh, rezolvarea sărăciei sau a conflictului care duc la o mare parte din migrația de astăzi, dar și o protecție și o eliminare a neajunsurilor cu um, care se confruntă copiii în multe părți ale lumii, inclusiv pe rutele de migrație spre Europa. Deci vorbim despre proiecte de, pentru dezvoltarea sistemelor de protecție a copilului în state, statele terțe și o mai bună cooperare între statele terțe și pentru intensificare a activităților de uh, influențare și lucru cu statele terțe. Îmi dau seama că membrii vor trebui să ne părăsească foarte curând, tocmai închei, înseamnă discuția și angajarea cu aceste state pentru ca copiii să nu cadă în mâna unor rețele criminale și să încurajăm angajamentul către relocare, în special pentru copiii care sunt cei mai vulnerabili, cei care deseori nu au posibilitatea să ajungă în alt stat. Pentru aceștia, relocarea trebuie să fie Uh, prioritar. Uh, avem doi membri care au avioane de prins, deci uh, vrem să le dăm posibilitatea de a răspunde. Unii au zboruri și alții nu. Foarte rapid. Eu am un tren Este vorba de o comunicare critică. Cu două săptămâni în urmă eram în Grecia, doamna Cinici, cu doamna Gomez, toate ONG-urile uh, solicită tutelă, ofițer de protecție a copilului. Toate aceste lucruri sunt uh, uh, primordiale pe ordinea de zi a ONG-urilor. Dar uh, este și vorba de, o, de integrare. De, totul depinde de cost, de statul membru, de sistemul social din statul membru. Uh, de la bun început există probleme majore. Ați menționat și sistemele din statele terțe. Deci nu va fi ieftin. De la bun început vreau să spun acest lucru pentru că costurile pentru sistemele de protecție a copilului sunt înalte chiar și în statele membre. Deci, uh, intențiile mi se par salutare, însă va fi nevoie de un efort major din partea noastră. Trebuie să fie foarte clar de la bun început că este o comunicare majoră, este un subiect complex și va trebui să fim foarte ambițioși pentru a susține aceste schimbări. Începem cu Catrina Cinici. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să mulțumesc uh, reprezentanților comisiei pentru această prezentare, pentru conținutul comunicării, dar și pentru că au lucrat în intergrupul pentru drepturile minorilor pe care îl prezidez odată împreună cu doamna Curața Bilt. Și vă mulțumesc că ați ținut uh, cont de contribuțiile acestui intergrup. Am auzit astăzi că aspectul protecției eh, migranților minori reprezintă o parte foarte importantă a protecției acestor eh, copii eh, migranți. Multe aspecte importante ale comunicării au fost evocate, însă eu aș face trimitere la rețelele de tutelă pentru că acestea vor permite ulterior uh, protecția minorilor. Trebuie ca acești tutori să fie formați, bine pregătiți. Cei care sunt în contact cu minorul din momentul în care acesta ajunge în centrul de criză la fel și cei care trebuie să contribuie la identificarea acestor minori, pentru că știm că identificarea este prima etapă pentru a-i putea proteja pe acești minori care ajung pe teritoriul nostru. După aceea sunt și alte aspecte uh, semnalate la Comisia Liber și la diverse alte grupuri. Nu putem să permitem nicio formă de detecție uh, niciun fel de discriminare a minorilor datorită faptului că sunt migranți. Trebuie să avem un angajament și să încercăm să găsim și alte soluții. Mă bucur că s-a evocat uh, găsirea unei familii de primire, uh, pentru că acest minor care a trecut, trecut prin situații dramatice să găsească un cadru în care să-i permită să poată să depășească această traumă. Până la urmă, este vorba aici de condiții de susținere și de îngrijire pentru ca acest minor să se poată integra acolo unde se găsește și să reprezinte o plusvaloare pentru statul respectiv. Există o serie și de alte aspecte care sunt importante atunci când minorul ajunge, ă, primirea sa, integrarea sa, Asta este foarte important ca toți cei care intervin să poată să înțeleagă necesitățile minorului respectiv și să poată să răspundă la aceste necesități, pentru că, ă, după cum s-a spus, este vor, de nevoie și de susținere economică, noi trebuie să asigurăm doar o primire și o susținere, dar și un ajutor economic, care nu este neglijabil. În Italia și Grecia fac deja acest lucru, însă în ceea ce privește protecția minorilor, toate statele trebuie să contribuie. Este un angajament, trebuie să încercăm să transformăm aceste indicații din comunicarea Comisiei în intervenții concrete, deci prin finanțări necesare și un angajament din partea tuturor pentru ca toate statele să in, aplice aceste indicații, pentru că atunci când este vorba de copii care în plus sunt și victimele cele mai Um, neputincioase în fața acestor situații, nu putem să ne uh, să închidem ochii în fața responsabilității pe care o purtăm. Uh, indiferent cine ar fi, acești copii sunt responsabilitatea noastră a tuturor. Invit pe toată lumea, inclusiv uh, să transmiteți mesajul mai departe pentru a proteja pe acești minori. Mulțumesc, Ana. Mulțumesc, vreau și eu să mulțumesc uh, comisiei și să o încurajez chiar să facă mai mult. Pentru că avem nevoie de un mesaj politic extrem de puternic către statele membre ca să nu mai continue cum au făcut până acum, pentru că e vorba de protecția celor mai vulnerabili. Și nu pot să uit, nu o să uit niciodată cât de uh, șocați am fost atunci când poliția de la Malmo ne-a spus descurajată cum au rămas fără mijloace la dispoziție pentru a urmări copiii migranți care dispăruseră și dacă ar fi fost copii suedezi, ar fi avut resursele necesare, dar pentru că erau refugiați nu puteau să o facă. Deci asta nu înseamnă să-i protejezi pe cei mai vulnerabili, pe copii. E vorba și de altceva, de problema securitară, pentru că dacă uh, acești copii uh, dispar și intră în rețelele criminale este de o problemă de securitate și statele membre până la urmă vor trebui să se confrunte cu această responsabilitate. Este sarcina noastră și rolul nostru al Parlamentului, dar și al Comisiei și nu mi se pare că Comisia ar fi avut o poziție prea clară față de statele membre ca să-și asume responsabilitatea. De-a dreptul uh, scandalos cum uh, reîntregirea familiei practic nu a fost utilizată mai ales în uh, contextul a ceea ce se face cu copiii migranți. E vorba de refugiați care au trecut, au supraviețuit uh, în uh, condiții groaznice și acum trebuie să fie tratați ca și refugiați. Iată de ce aș vrea să vă întreb, pentru că este o întrebare esențială, să ne centrăm pe copii. Am văzut copii în tabere de refugiați din Grecia, de exemplu, cu lucruri groaznice care s-au petrecut uh, în familiile lor, în familii yazidite în special, și care nu aveau niciun fel de susținere de consiliere psihologică sau altceva. Ce se va întâmpla cu aceste persoane? Vor deveni niște oameni complet tulburați ca și adulți, dacă nu se face nimic rapid. Ca să nu mai spun aici uh, ce se întâmplă cu fetele și faptul că sunt uh, violate, dar de fapt nu e vorba de, doar de fete, sunt și băieții care se află în aceeași situație. Și ce se întâmplă cu acele hotspot-uri, cu numărul de copii care se află acolo și uh, cei care intră în Libia. Recent mi s-a spus uh, că există un număr din ce în ce mai mare de copii care vin din țări precum Bangladesh, Maroc sau Nigeria, uh, și a, numărul copiilor practic este în creștere, cu vârste din ce în ce mai mici și mă întreb dacă se ține cont de toate aceste aspecte în a, planul nostru de acțiuni. Și din punctul meu de vedere, situația cea mai dramatică este cea a, copiilor afganezi care au fost a, tratați drept a, migranți și care au trecut și ei a, prin exploatarea cea mai crudă și cea mai groaznică. Nimeni nu se grăbește să-i ajute și ei știu că trebuie să evite procesul de înregistrare și de aceea sunt victime ușoare uh, pentru rețelele uh, criminale, bineînțeles și cele teroriste. Mulțumesc, Ana, mulțumesc că ai venit aici pentru această dezbatere. Chiara și Steven, Aș vrea să fac uh, o sugestie pentru digiurile urile voastre. Data viitoare sper să avem o dezbatere mai extinsă cu mai mulți membri la un moment mai potrivit. Este o comunicare foarte interesantă pentru că um, include foarte multe domenii și mulți membri ar fi interesați de o astfel de comunicare pentru că uh, își dau seama că există un interes crescut și la nivelul mass mediei. Uh, și complexitatea uh, problemei este una de natură să stârnească foarte mult uh, interes. E vorba de centrele de detenție, de condițiile de acolo, probleme la nivelul statelor membre, probleme de integrare și așa mai departe. Am văzut-o cu ochii mei și au văzut-o și colegii noștri în cadrul misiunilor pe care le-am organizat. Deci trebuie să alegem un moment mai potrivit pentru a avea o astfel de analiză aprofundată. Între timp, colegii, doamna Chinici sau alți colegi care au fost interesați vor urma cu atenție acest dosar și vor oferi susținerea politică. Deci important este să menținem legătura, să stabilim mai bine momentul pentru data viitoare, eventual dimineața, bineînțeles, dacă sunteți de acord. N-are niciun rost să începem acum o altă dezbatere, pentru că sunt doar eu cu Ana deși sunt convins că am putea să umplem timpul. Oricum, îți mulțumesc foarte mult uh, pentru faptul că ai dat curs invitației, mulțumesc pentru munca făcută și pentru prezentarea excelentă. Vă mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumesc Ana și mulțumesc uh, staffului și tuturor celor prezenți și vă urez un weekend plăcut. That's the end of the meeting. Și aici se încheie ședința. Mă scuzați, spune președintele, următoarea ședință va avea loc pe 15 iunie la Strasbourg.